Good morning, dear colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Vă propun să începem uh, ședința noastră, pentru că doamna Mănescu are o problemă din cauza traficului uh, și întârzie puțin. Vom începe cu punctul 10 de pe ordinea de zi, și anume realizarea coeziunii teritoriale, sociale și economice reale în Uniunea Europeană o condiție sine qua non a competitivității globale. Aș vrea să dau cuvântul raportorului, domnul Luhan. Aveți cuvântul. Într-adevăr, trebuie apreciat faptul că eh, această comisie acordă foarte multă importanță acestei tematici foarte importante care se numește coeziunea economică, socială și teritorială. Mi-am propus în acest raport eh, să răspund la întrebarea cu titlul din eh, și anume realizarea unei adevărate coeziuni teritoriale, sociale și economice în Uniunea Europeană, este sau nu o condiție sine qua non a competitivității globale. Am încercat să analizez care sunt uh, perspectivele creșterii competitivității economice uh, a Uniunii Europene pe plan global și să scot în evidență rolul jucat de către politica de coeziune în acest sens. Competitivitatea globală a Uniunii Europene poate fi realizată în măsura în care politicile interne susțin capacitatea de a răspunde provocărilor globale. Trebuie să vedem cum vom obține o Europa mult mai competitivă pe plan global și cum vom rezolva în acest fel problemele uh, economice uh, care îi uh, preocupă în momentul de față pe cetățeni. În anii următori, alături de efectele actualei crize, vom avea de înfruntat provocări majore, cum ar fi adaptarea la globalizare, schimbările demografice, schimbările climatice și problemele referitoare la energie. Acest lucru este prevăzut și în lista de ehm, priorități a Uniunii Europene în strategie. Pentru a minimiza efectele negative ale acestor provocări asupra cetățenilor, este interesant de văzut care va fi rolul regiunilor în acest sens și cum vor fi susținute acestea în conformitate cu nevoile proprii. De asemenea, pentru atingerea obiectivelor UE 2020, trebuie să fim conștienți de nivelul diferit de dezvoltare a regiunilor, trebuie să fixăm limitele și obiectivele conform cu situația reală și nevoile identificate prin consultarea tuturor actorilor, plasați pe diverse niveluri de guvernare. Raportul este structurat în patru părți principale, după cum Eh, aveți în eh, raportul inițial trimis și primit de fiecare dintre dumneavoastră. Prima parte cuprinde aspecte generale pentru realizarea competitivității economice globale. A doua se referă la coeziunea teritorială, reflexia impactului la nivel local a politicilor europene. A treia parte se referă la maximizarea impactului politicii de coeziune în vederea competitivității economice. Și ultima reflectă politica de coeziune, politică cheie și pentru perioada de programare post-2013. Elaborarea acestui document are la bază o serie de uh, surse de informare pe care le aveți în prezentare la începutul proiectului de raport. Forumul Economic Mondial și rapoartele sale anuale au constituit baza pentru analiza modului în care poate fi atinsă competitivitatea la nivel global. Apreciem în mod deosebit faptul că la nivelul Comisiei Europene se va publica în curând indexul regional al competitivității, așa numit Regional Competitiveness Index, bazat pe aceeași uh, abordare ca și indexul competitivității globale, the Global Competitiveness uh, Index. Rapoartele OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, au reprezentat o importantă sursă în realizarea acestui proiect de raport, însă a fost luat în considerare faptul că nu toate statele membre sunt membre ale acestei organizații. Pentru ca Uniunea Europeană să fie competitivă pe plan extern, aceasta trebuie, în primul rând, să fie puternică pe plan intern marea întrebare este cum realizăm acest lucru. Raportul vine cu propuneri concrete, aș aminti câteva esențiale, și anume 1. Prin asigurarea unui standard comun de viață pentru toți cetățenii Uniunii Europene. 2. Prin susținerea și finanțarea regiunilor în concordanță cu specificitatea lor. Aceasta va conduce la uh, punerea în valoare a resurselor și a potențialului local. Și trei, prin susținerea cercetării, dezvoltării și inovării la nivel regional. Rezultatele implementării politicii de coeziune sunt esențiale. Noi considerăm că re, um, realizarea coeziunii este condiție sine qua non pentru competitivitatea Uniunii Europene la nivel global. Este pentru prima oară când Uniunea Europeană poate și trebuie să privească peste granițele Uniunii. Coeziunea teritorială, înțeleasă ca o bază comună pentru toți cetățenii, conferă ă, acces la infrastructură de orice tip și servicii de calitate și dezvoltare economică bazată pe specificitatea regională, care trebuie să fie element de bază a viitoarei politici de coeziune. Politica de coeziune reprezintă um, un element ce poate face diferența în competiți, um, competiția economică la nivel global. Începând cu 2006, Comisia Europeană a inițiat deja uh, un dialog structurat pe politică regională cu China și începând cu 2007 cu Rusia. Rezultatele politicii de coeziune trebuie să fie maximizate. Întrebarea este din nou cum realizăm și acest lucru. 1. Prin continuarea simplificării procedurilor de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri structurale și fonduri de coeziune, prin creșterea calității programării asigurând respectarea principiului parteneriatului și o capacitate instituțională corespunzătoare. Și nu în ultimul rând, prin menținerea produsului intern brut ca indicator de încadrare a regiunilor în ariile eligibile pentru alocarea fondurilor structurale și de coeziune. Noile provocări pe care le au de înfruntat regiunile fac parte din politica de coeziune și aceasta reprezintă o politică cheie pentru următoarea perioadă, capacitatea lor de a reacționa fiind diferite, dar cu consecințe comune. Să luăm exemplu schimbările climatice. Răspunsul trebuie să fie unul comun, iar pentru aceasta coeziune teritorială este absolut necesară. Continuarea procesului de descentralizare în statele membre poate conduce la obținerea unor regiuni din ce în ce mai capabile să răspundă problemelor apărute. Creșterea capacităților administrative va fi va face posibil ca în viitor regiunile să gestioneze un procent mai mare din fondurile alocate și astfel cetățenii să beneficieze cât mai rapid și într-un mod eficient și eficace de efectele implementării acestui fel de politici, respectiv politica de coeziune. Accesul la infrastructura de orice tip, mă refer aici la cercetare, dezvoltare, la infrastructura socială, educațională, la infrastructura de transport, infrastructura ITNC, va permite cetățenilor europeni un acces egal la potențialul de dezvoltare. Direcțiile la nivel local și regional vor fi date de specificul zonei, astfel cerându-se posibilitatea generării de valoare adăugată. Și asta pentru a minimiza, dacă vreți, termenele de dezvoltare, pentru că potențialul existent poate fi dezvoltat în favoarea cetățenilor, care poate conduce la efecte mai rapide, efecte economice, sociale și, bineînțeles, de coeziune teritorială. De asemenea, ă, solidaritatea și echilibrul economic sunt elemente de bază ale specificului și valorii Uniunii Europene, pentru respectarea și punerea lor în uh, aplicare, este nevoie de un raport conjugat, de un efort comun, dar pe termen lung. Dragi colegi, cu siguranță raportul poate include mult mai mult decât atât. Precum bine știm, uh, titlul este foarte vast. Am încercat să focusez pe câteva chestiuni generale, după care am intrat în trei arii specifice cu propuneri concrete pentru a da um, un plus de valoare politicii de coeziune la nivel european. Eu vă invit să discutăm constructiv. Sunt deschis către orice fel de adăugire și sunt convins că această poziție a Parlamentului European pe care încercăm noi să o elaborăm aici, în ceea ce privește politica de coeziune economică, socială și teritorială poate fi o direcție clară pentru executivul Uniunii Europene, pentru Comisia Europeană, pentru ca să obținem efecte pozitive pe care să le, maximiz, pe care să le maximizăm într-un timp cât se poate de scurt pentru cetățeni. Aștept cu nerăbdare atât comentariile cât și amendamentele dumneavoastră și deschid raportul către discuție. Vă mulțumesc! Ok, thank you very much. Mulțumesc. Acum uh, puteți interveni cu comentarii. Domnul Van Nistelrooy, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc pentru uh, acest uh, proiect de raport. Am oarecare probleme cu titlul. Aveam impresia că prin acest raport vom încerca să vedem cum se poate face un efort suplimentar din perspectiva creșterii mondiale. După cum ne-a spus uh, domnul raportor, sigur, pot fi, aduce, pot fi aduse completări la raport și sunt uh, dispus să fac acest lucru. Acestea fiind spuse, cred că trebuie să vedem în ce sector Europa este competitivă sau în ce sector excelează? Evident, aceste sectoare uh, suferă și se dezvoltă odată cu uh, globalizarea și trebuie să avem în vedere o serie de elemente. Asta ar fi o primă observație. Am putea să ne inspirăm din documentul primului ministru al Finlandei. Și apoi uh, aș vrea să punem accentul pe factorul uman. Trecem printr-o perioadă de uh, tranziție, există o oarecare descreștere demografică, lucru foarte important uh, din perspectiva creșterii economice. Cel puțin aceasta este părerea mea. În India, Există mai mulți uh, ingineri care sunt formați într-un an uh, decât în 10 ani în Europa. Și dacă acum există o liberă circulație a forței de muncă, cred că ar trebui să spunem ceva și pe acest subiect. Avem în uh, tratatul de la Lisabona, avem politica de coeziune și ar trebui posibil să abordăm lucrurile din această perspectivă. Acum avem și recomandările pentru perioada de după 2013 și ar trebui să ne axăm pe punctele de convergență, pe regiunile de convergență și pentru celelalte regiuni care au legătură cu obiectivul 2 și obiectivul 3. Dat fiindcă avem uh, o anumită experiență în domeniu, știți că există un acord între Uniune și Brazilia pentru un schimb de cunoștințe Știți că ieri am discutat despre uh, viitorul politicii de coeziune, vom reveni asupra acestui subiect și cred că am putea să ne inspirăm din aceste documente, documente mai ales în ceea ce privește ultimul capitol. Și sunt perfect deschis să formulez câteva sugestii pentru această parte a documentului, pentru a face recomandările puțin mai concrete, mai ales în ceea ce privește răspunsul la întrebarea din titlu, care continuă să mă uimească. Uh, vorbim despre politica de, de coeziune, dar care sunt factorii esențiali? Trebuie să ne uităm puțin ce se întâmplă în jurul nostru, dat fiindcă lumea este în continuă schimbare și în continuă evoluție. Am putea să ne inspirăm din rapoartele OCDE care au o calitate foarte bună. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Schröder! Mulțumesc! Vorbesc uh, în numele lui Jean Paul, care ar fi vrut ca discuția aceasta să aibă loc puțin mai târziu pentru a fi și el prezent. Există câteva aspecte pe care ar fi dorit să le menționeze. În primul rând, faptul că acest raport se referă la infrastructură ca principalul vector al dezvoltării la nivelul regiunilor. S-ar putea ca acest lucru să fie adevărat pentru o parte dintre regiuni, dar nu pentru toate, sau nu pentru majoritatea regiunilor. Și domnul Van Nistelrooy are dreptate. În strategia Barroso, pentru Europa 2020, s-a spus că trebuie să avem o perspectivă mai largă, mai detaliată în ceea ce privește competitivitatea trebuie să abordăm lucrurile dintr-o perspectivă mai generoasă. Știm că uh, inovația reprezintă un factor important pentru competitivitate care nu se regăsește aici, apoi investiția în anumite tipuri de dezvoltare durabilă. Și acestea reprezintă un uh, stimulent pentru creșterea competitivității. Uh, avem ocazia să vindem bunuri la nivel global și uh, pentru multe regiuni competitivitatea într-adevăr poate să vină de la infrastructură, dar asta nu e tot. Trebuie să avem în vedere și durabilitatea, caracterul inovator al produselor, de asemenea, durabilitatea este foarte importantă și din perspectiva creării de noi locuri de muncă. Și sigur, asta are legătură cu, sociu, cu coeziunea socială, inclusiv în regiunile mai dezvoltate. trebuie să avem uh, această abordare la nivelul regiunilor și nu să facem legătura doar cu sistemul centralizat. La aliniatul 6 suntem de acord, este nevoie de o guvernare adecvată pentru a înregistra progrese, este adevărat, și la alineatul 8 se spune că ar trebui să existe o colaborare între Comisie, statele membre și regiuni. Uh, am încercat un astfel de efort în 2002 și n-a funcționat. Poate ar fi bine ca domnul raportor să vadă de ce n-a funcționat, nu doar să spunem e o idee bună, haideți să o încercăm. A, a fost încercată, n-a funcționat și ar trebui să vedem de ce înainte să ne gândim să o continuăm sau să începem din nou. Alineatul 11 analizează în detaliu lucrurile discutate în grupul de lucru, PIB și așa mai departe și cred că aici vor exista anumite probleme și nu se vor înregistra prea multe progrese, fiindcă credem că trebuie să fie avut în vedere atât produsul intern brut, cât și venitul național brut, ca o combinație pentru facilitarea politicilor la nivel regional și vom propune un amendament în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Crelhe, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta este un raport foarte interesant uh, din punctul meu de vedere. Nu eram sigură ce vom regăsi în el și uh, e foarte interesant să vedem ce a scris domnul raportor. Speram ca partea unui raport să conțină și o analiză a motivului pentru care politica de coeziune duce la creșterea competitivității. Da, sigur, se poate spune avem zone metropolitane foarte mari, conurbații, regiuni extinse și asta este o explicație suficientă. Însă subiectul poate fi abordat din mai multe perspective și cred că în acest raport ar trebui să spunem încă o dată de ce avem nevoie de o politică de coeziune pentru Uniunea Europeană ca întreg, pentru a stimula competitivitatea. Deci care este legătura clară? De asemenea, Cred că nu s-a abordat aici dezvoltarea durabilă. Trebuie să subliniem faptul că dezvoltarea economică în sine nu duce la competitivitate, deci efectiv. Trebuie să se dezvolte, să existe dezvoltare economică, dar să fie una durabilă pentru a avea competitivitate la nivel european. Și poate ar fi o idee bună să uh, rediscutăm cum ar trebui să se reflecte acest lucru corect în raport. Raportul acesta este unul foarte important, având în vedere ce urmează în toamnă la nivelul discuțiilor cu Comisia. Mulțumesc, domnul Piper, acum. Doamna Mănescu, întâi, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în primul rând să-l uh, felicit pe, pe raportor pentru elaborarea acestui uh, document, pentru că consider că politica de coeziune și competitivitatea sunt două elemente cheie care uh, contribuie la construcția europeană și este evident că nu putem avea competitivitate în Uniune fără o politică de coeziune bine dezvoltată. În urmare, cred că raportul ar trebui să vină din această perspectivă cu soluții concrete în ceea ce privește uh, pașii de urmat și responsabilitățile pe care trebuie să și le asume statele membre și uh, Comisia Europeană. Uh, câteva observații la raport. Politica de coeziune sigur că sprijină promovarea dezvoltării, inclusiv în ceea ce privește impactul asupra problemelor complexe cu care se, se confruntă regiunile. Însă aceste probleme cred că trebuie uh, abordate într-o manieră integrată și din această perspectivă consider util ca acest concept de abordare integrată să fie menționat și, uh, și dezvoltat în, uh, în acest raport. Am remarcat de asemenea că raportul se axează pe, cu precădere pe nevoia dezvoltării infrastructurii ca factor al, de evaluare al competitivității. Chiar dacă aceasta este într-adevăr un aspect uh, important, cred totuși că trebuie să avem în vedere și alți factori de evaluare a competitivității regionale în linie cu obiectivele Uniunii, cum ar fi creșterea și ocuparea, nu numai infrastructura, și asta uh, având în vedere creșterea performanțelor regionale în ceea ce privește construcția instituțională și competitivitatea, dar să nu uităm și absorbția fondurilor europene. Uh, în plus, cred că nu ar trebui să ignorăm și ar trebui să apară în acest raport uh, importanța dezvoltării potențialului antreprenorial al regiunilor uh, europene și aș dori să, mi-ar plăcea să, găsesc în, să regăsesc în, în raport încurajarea spiritului antreprenorial la nivel local și la nivel regional ca element cheie în, în dezvoltarea competitivității între regiuni. Uh, de asemenea, cred că ar fi foarte, uh, foarte util să, să subliniem importanța proiectelor pilot uh, privind adaptarea regiunilor la noile provocări și nevoia identificării resurselor financiare necesare în acest sens, în favorizarea politicii de coeziune la nivel comunitar. Mulțumesc! Thank you very much. Her... Mulțumesc, domnul Pipar, acum. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Mich hat der Bericht überzeugt. Ich... Mulțumesc foarte mult. Acest raport m-a convins. Raportorul reprezintă unul dintre noile state membre care formulează în mod diferit nevoile, în mod diferit față de noi. În absența unei infrastructuri de energie, de comunicare, dezvoltarea regională nu este posibilă și, din păcate, așa stau lucrurile în Europa de Est. Apoi vom putea începe să schimbăm punctele de interes și uh, viața economică, însă acestea trebuie să cadreze cu planurile noastre. Raportul plasează accentul pe infrastructură și aceasta mi se pare un lucru într-o totul justificat. În ceea ce privește indicatorii, este vorba despre un fel de vis ideologic. O nouă repartizare a veniturilor la nivel de regiuni. Ce înseamnă asta la nivel de prestări regionale, la nivel de PIB? Cred că trebuie să evităm astfel de lucruri pentru că până la urmă o să facem doar un singur pachet din toate elementele și nu ne vom mai regăsi în politica noastră regională. Aș vrea să pun o întrebare în schimb raportorului. Aceste ajutoare, aceste atribuiri forfetare regiunilor, aceste subvenții, la ce nivel Um, de responsabilitate financiară sunt ele gândite, responsabilitate politică de asemenea. N-am înțeles foarte bine aceste lucruri. Și ultima sugestie privind uh, simplificarea administrativă. Cred că trebuie să schimbăm un instrument care este certificarea administrativă. Aceasta pentru a evita să mai trecem tot timpul prin aceleași proceduri. Dacă avem la un moment dat încredere în cineva, trebuie să continuăm să avem această încredere. Mulțumesc. Doamna Nucosijesca. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Am trei comentarii de făcut multe dintre, mulți dintre noastre ați vorbit despre competitivitatea regiunilor uh, din Uniunea Europeană. Dar și competitivitatea globală este foarte importantă, poate chiar vitală. Competitivitatea Uniunii ca întreg. Și pentru a putea compara pozitiv această competitivitate, cred că trebuie să înțelegem faptul că uh, acest concept al coeziunii economice, sociale și teritoriale este absolut indispensabil. Salut uh, raportul domnului Luhan și abordarea pe care o are în acest raport, așa cum a spus și antevorbitorul meu, uh, țările nou membre au tendința de a vedea lucrurile dintr-o perspectivă ușor diferită. Dacă ar fi să examinăm competitivitatea regiunilor în interiorul Uniunii Europene, dintr-o perspectivă interioară, am ajunge la concluzii interesante. Fără finanțarea proiectelor de infrastructură, noile țări membre, uh, UE 10 plus 2, Uh, ar fi condamnate să rămână uh, perpetu niște țări înapoiate. Dacă punem accentul pe dezvoltare sustenabilă, nu o să putem niciodată să realizăm competitivitate absolută. Dar sunt de acord cu acei colegi care spun că trebuie să investim în sectorul de cercetare și de inovare uh, al economiei, pentru că uh, Uniunea, la nivel global, în întregul său, are nevoie de mai multe investiții în inovare. De asemenea, sunt de acord cu domnul Van Nistelrooy, pentru că există o disparitate uriașă între alegerile legate de învățământul superior al tinerilor din Uniunea Europeană și din restul lumii, în special din China. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Domnul, Matela, domnul Matula a cerut cuvântul de asemenea. Sigur, voi adăuga câteva lucruri. Unele s-au spus. În primul rând, aș vrea să-l felicit pe colegul nostru, Luhan, în primul rând pentru curajul, eh, iată, cu, prin care vine în fața noastră cu o provocare rolul politicii de coeziune în viitor, la nivel european și la nivel global. Uh, aici aș pune accent pe faptul că, într-adevăr, nu avem voie să minimizăm rolul politicii de coeziune în viitor. Pentru că este un principiu istoric. Noi am acceptat că rolul politicii de coeziune este și acela de a înlătura dezechilibrele care există la nivel european. Sigur că poate raportorul vine dintr-o zonă, din țările din Est, în care sunt într-adevăr încă probleme specifice. Și aș uh, menționa rolul uh, pe care l-a acordat dezvoltării infrastructurii. Vin să spun aici, într-adevăr, infrastructura și în special infrastructura de transport reprezintă încă o problemă în țările din Est. Este real. Aș putea spune glumind amară, viteza de deplasare în transport este aceeași doar a avioanelor. Pentru că în momentul în care coborâm pe pământ, viteza, indiferent că e rutier sau feroviar, scade de 3-4 ori. Și atunci este normal ca în special în țările din Est, aceste țări să spere că rolul politicii de coeziune se va menține. Cel puțin un număr de ani, până când aceste dezechilibre se vor atenua. Uh, după aceea s-a oprit la o idee într-adevăr importantă, și anume reducerea poverii administrative la nivelul uh, administrării fondurilor. Pentru că, iată, noi tot mai mult discutăm de țări, de regiuni care ajung să renunțe la utilizarea, la accesarea fondurilor europene, tocmai datorită poverii, datorită birocrației excesive. Regiuni din Franța sunt un exemplu recent. Și repet, de aceea mi se pare deosebit de important ca, într-adevăr, în viitor să găsim soluții eficiente privind simplificarea accesării fondurilor. Uh, s-a referit apoi la diversitatea regională, dar și la dezvoltarea potențialului teritorial. Aici consider că există loc de mai bine, că avem resurse deosebit de importante pe care nu le-am valorificat încă la nivelul la care ne-am, uh, ne-l dorim. Sigur, aș încheia spunând încă o dată că apreciez rolul pe care l-a acordat politicii de, uh, de coeziune, pornind de la faptul că există, este o realitate, există această discrepanță în dezvoltarea regiunilor europene iar Europa trebuie să fie un tot unitar dacă într-adevăr vrea să devină lider mondial. Mulțumesc! Thank you very much, because nobody from the... Mulțumesc, dat fiindcă nu avem pe nimeni de la comisie alături de noi. Am să-i dau cuvântul domnului Luhan pentru comentariile finale. Mulți. Eh, îmi dați impresia că împreună putem realiza într-adevăr un eh, raport eh, de calitate superioară în ceea ce privește viitorul politicii de coeziune. Vă mulțumesc tuturor pentru inputul ehm, acordat, pentru toate comentariile, ehm, zic eu, foarte constructive și chiar necesare raportului pentru a ehm, face un integru eficient și util din raportul ăsta. Aș vrea să fac câteva referiri la ceea ce, într-adevăr, cu multă dreptate s-a menționat aici. În primul rând, titlul este unul dezavantajos, dacă vreți, din punct de vedere al sintagmei, din punct de vedere al exprimării. Este unul foarte vast. Este unul la care, când îl citești, probabil că nici nu știi la ce să te aștepți. Domnul Van spunea că vrea propuneri concrete cum să ne mobilizăm la nivel global. Aș vrea să fac uh, specificarea că prin acest titlu trebuie să înțelegem în primul rând ce trebuie să facem noi la nivel de Uniune Europeană pentru a deveni puternici la nivel global. Și domnul Matula a menționat foarte concret, domnule, trebuie foarte clar, întâi să devenim puternici, să ne rezolvăm problemele din propria curte, pentru ca să facem față competitivității uh, la nivel economic și social, în primul rând, bazat pe toate elementele pe care le-am menționat sau care vor fi uh, menționate ulterior în raport, și mă refer aici la uh, competitivitate bazată pe cunoaștere, cum uh, reflectă un uh, obiectiv al Uniunii Europene, uh, investiții în infrastructură și eliminarea discrepanțelor în acest domeniu, uh, uh, sprijinirea unui raport de uh, crearea unei piețe a forței de, mun de muncă favorabilă pentru toată Uniunea Europeană în mod egal. Însă, pentru a face față, hai să spunem, uh, ascensiunii economice pe care o cunoaște China, spre exemplu, în momentul de față, sau India, și chiar domnul Fanisteroi spunea, China dă într-un an uh, ingineri pe piață cât dăm noi în 10. Eh, sau India. Ceea ce este foarte adevărat. Întrebarea mare cu atât mai importantă. Ce facem noi, Uniunea Europeană, aproximativ 500 de milioane de locuitori, adică jumătate cât India, sau mai puțin de jumătate decât India, pentru a ține pasul competitiv cu aceștia. Aceștia nu dorm, cresc ne trezim că în 10-15 ani ne dictează cum, uh, în ce direcție să se dezvolte economia în Uniunea Europeană. De aceea cred eu că Uniunea Europeană are un rol foarte important în ceea ce privește eliminarea discrepanțelor la nivel de Uniune în primul rând. Vorbim de regiuni de convergență. Că vrem, că nu vrem, trebuie să spunem că obiectivele în cadrul Uniunii Europene în special în țările de sud-est sau țările noi membre, comparate cu cele din vestul Uniunii Europene, sunt încă diferite. Și aceasta din cauza nivelului de dezvoltare diferit. Dacă vorbim de extinderea Uniunii Europene, spunem că aceasta s-a um, realizat bazat pe valori. Da? Dacă vorbim de competitivitatea economică, am spus că economia se poate dezvolta clar odată prin inovare, cercetare, și doi, prin extinderea piețelor. Poți să schimbăm noi designul la mașină și motorul și puterea de încă 10 ori și culoarea. Nu știu dacă vom vinde cu atât de mult mai multe încât să creăm valoare adăugată în modul dorit pentru a fi competitiv la nivel global. Însă am hotărât să ne extindem. Ne-am extins, am adăugat 2004-2007 încă 12 țări, am creat o nouă platformă, o nouă piață comună cu tot ce aparține de, de, de aceste, să zicem, condiții și, și de, mm, plan general de luptă în ceea ce privește competitivitatea, cu bune și cu rele. Acum vrem să devenim competitivi. Pentru prima oară tratatul de Lisabona ne spune că trebuie să privim și peste granițele Uniunii Europene. Nu mai doar competitivitate între țările din Uniunea Europene ci trebuie să vedem ce putem face pentru a fi tari, pentru a fi puternici, comparat cu America, cu China, cu India și chiar Rusia, de ce nu. În ceea ce privește ehm, semnalarea infrastructurii ca element, să zicem, central, într-o oarecare măsură, în acest raport, într-adevăr, Ehm, fără o infrastructură de bază, fie că vorbim de transport, fie că vorbim de telecomunicații, fie că vorbim de energie, având discrepanțe mari la acest nivel, nu vom putea vorbi de coeziune. De aceea, trebuie să ne rezolvăm întâi aceste probleme care reprezintă o condiție sine qua non pentru a deveni competitivi la nivel global. Contractul ehm, UE, guvern, regiune dacă tot spunem că Europa UE 2020 este Europa regiunilor și dacă tot spunem că și vedem că în unele țări, cum ar fi Germania, Franța, Anglia, alocările se fac bazat pe un plan de dezvoltare regională care se comunică și se negociază cu Comisia Europeană, eu consider că în acest fel vom putea um, elimina birocrația vom scurta termenele de implementare a proiectelor și prin asta vom contribui în mod direct la uh, urgentarea dezvoltării. Mai mult decât atât, eu consider că noi, dintr-un birou din Bruxelles sau uh, cei de la nivel național, dintr-un birou din capitala țării, nu pot să-și cunoască atât de bine necesitățile și nici potențialul de dezvoltare a regiunilor, mai ales ceea ce privește specificul acestei zone. Și noi spunem, raportul asta vrea să spună, spune că dacă există un anumit specific într-o anumită zonă, haideți să-l dezvoltăm pe la în continuare, să alocăm toate sursele necesare pentru a ne dezvolta mai repede. Dacă Germania este mare producător de automobile, haideți să sprijinim industria de automobile în Germania. Dacă observăm că în uh, sud-estul Europei este nevoie încă de infrastructură, focusăm pe infrastructură și, de ce nu, pe alte ramuri economice. Însă scopul este unul comun, precum spuneam, acela de a crea locuri de muncă și de a deveni competitivi la nivel global. Um, doamna Creel spunea Nachhaltigkeit. Uh, într-adevăr, uh, trebuie să gândim coeziunea economică, socială și teritorială cu bătaie lungă. Nu avem voie să o focusăm pe 3, 4, 5 ani. De aceea am și, dacă citiți cu atenție, unele articole din raport se referă la continuitate. Și mă refer aici la obiectivele deja stabilite între țările Uniunii Europene și Comisie sau și Uniunea Europeană Există o anumită structură de finanțare la nivel european. Proiectele care au efect susțin să aibă continuitate. Și mă refer aici în ceea ce privește dezvoltarea economică și dezvoltarea regiunii. De aceea, ă, spun că această politică de coeziune trebuie să aibă în vizor ce înseamnă alocarea de fonduri europene pentru perioada post-2013 și cum trebuie să aibă loc această alocare. Și am propus foarte clar, după produsul intern brut ca uh, element cheie, după specificitatea zonei, pentru a obține efecte mai repede, da? și după obiectivul de a crea noi locuri de muncă, pe termen scurt, mediu și lung. Deci putem veni cu toate uh, uh, propunerile necesare. Promovarea proiectelor uh, de anvergură, mm, spunea doamna Manescu, într-adevăr, mm, ca să ai efecte mari, și asta uh, vorbim din punct de vedere strict economic, pentru a avea efecte mari trebuie uh, să ai curajul să implementezi proiecte de anvergură. Întrebarea mare este, și într-adevăr raportul nu răspunde la această întrebare, dar sunt deschis să includem acest lucru, întrebarea mare este cine trebuie să preia această responsabilitate naționalul, Uniunea Europeană? Putem noi, prin dirijarea, putem noi dirija acest lucru prin uh, elaborarea politicii de coeziune mai concrete și mai exacte? Exact asta e o întrebare pe care eu vă invit să o, să o dezbatem împreună și să, de ce nu, să uh, o implicăm în raport prin, uh, prin amendamente. Um, spiritul antreprenorial, adică componenta privată, Eh, este una crucială în acest context, pentru că degeaba avem funcționare bună sau relativ bună la nivel administrativ, local, regional, național, eh, dacă nu reușim să implicăm factorii economici relevanți din regiuni. Și mă refer la politică de dezvoltare regională, adică specificul regional poate fi dat printr-o mare întreprindere sau prin 10 întreprinderi cu, uh, într-un anumit domeniu, care produc și vând, produc și vând și mai și susținem pentru ca ei să producă și să vândă și mai mult și avem un potențial regional. Obținem efecte pe termen scurt. Mulțumesc domnului Pipa pentru că, uh, deși vine dintr-o țară din uh, vest cu o infrastructură foarte bună, aș spune eu, la toate nivelurile, cunoaște și recunoaște necesitatea de echilibru la acest nivel, necesitatea de adaptare a infrastructurii în întreaga comunitate pentru a deveni împreună puternici la nivel economic. Este e, strict necesar, pentru că, și asta vă spun din propria experiență, e, am lucrat pentru o companie germană care la un moment dat vrea să-și caute un loc de investiții în funcție de 30 de criterii, atenție, 30 de criterii, și-a ales țara. După ce și-a ales țara, și-a ales în funcție de alte 20 de criterii locația, adică orașul în care se investească. Ehm, pe locul 2 se afla infrastructura, adică accesibilitatea. Și vă spun că am găsit uh, trei locații comparabile în mod direct una cu cealaltă, și a câștigat acea locație care avea cel, cea mai bună accesibilitate. Deși avea alte condiții care le îndeplinea mai puțin bine decât alte locații. Așa că acea regiune, acel oraș, a beneficiat de o investiție de peste 300 de milioane de euro în 2 ani de zile, da? în, hai să zic, în defavoarea alteia, care putea sau îndeplinea alte condiții mult mai, eh, mai bine decât această locație. Și vă dau acest exemplu și acum înțelegeți eh, probabil și, și poziția mea din raport cu accent mai amplu pe ceea ce înseamnă infrastructură. Adică am luat șansa celui care îndeplinea foarte bine alte condiții și am dat-o altuia pentru că avea o infrastructură mai bună. Pur și simplu am luat șansa oamenilor respectivi, care erau mult mai, mult mai e, eh, potriviți, să spunem, pentru această întreprindere. Ce înseamnă, cine trebuie să preia uh, responsabilitatea pentru investițiile? Eu am aici o viziune proprie. Și uh, nu vă ascund faptul că toți dintre noi venim dintr-un sistem politic. Și dacă facem o comparație între sistemul politic și sistemul administrativ, există diferențe foarte mari în cadrul Uniunii Europene vrem sau nu vrem să, eh, să discutăm despre chestia asta sau să le eliminăm acum în cadrul politicii de coeziune, este o altă discuție. Însă, sistemul politic înseamnă că în patru ani s-ar putea să avem alt partid la putere, da? Ceea ce se întâmplă foarte des în toate țările. Unele fonduri sunt dirijate de astfel de autorități de management, cu anumită orientare politică la nivel administrativ județean sau la nivel administrativ regional, se poate culoarea politică să difere. Ori noi dacă facem aceste fonduri dependente de culoare politică, s-ar putea să dezavantajăm pe cine nu trebuie. S-ar putea o regiune cu mare potențial de dezvoltare să sufere tocmai în acest context. Pentru că nu există susținere politică. Ori dacă ar exista clar stabilit de la început o responsabilitate odată pentru ceea ce înseamnă cuantumul de investiții la nivel regional, bineînțeles în acord cu planul strategic de dezvoltare național, discutat și negociat cu uh, instituțiile Uniunii Europene, atunci vom ști că putem influența coeziunea. Pentru că am stabilit ca regiunile X, Y, Z, care aveau uh, potențial și necesități uh, de a se dezvolta după cum am stabilit, vor primi banii necesari indiferent de alți factori, politici sau putere administrativă. Pentru că și la nivel administrativ există diferențe. Există uh, administrații mai puternice și mai slabe. Și atunci aia cu administrație mai slabă sau conducere mai slabă sau cu oameni poate... Uh, toți știm cum se fac alegerile la primării. Poate că primarul nu e plin de inițiativă sau poate îi lipsește competența într-un anumit domeniu. Înseamnă că lăsăm regiunea respectivă cu un potențial așa mare să nu se dezvolte? De aceea cred eu că responsabilitatea trebuie să fie pe linie clară. Regiune, național, comisie. Comisia Europeană. Cu discuții în prealabil și de aceea am și menționat această, am și adus această propunere. Haideți să facem un plan strategic de dezvoltare regională în concordanță cu un plan strategic de dezvoltare națională, îl negociem la nivel european și atunci știm din start, noi, Uniunea Europeană, știm unde și cum ne vom dezvolta. Clar, după anumite criterii stabilite. Și mă refer aici la politica de coeziune, adică criterii care să susțină coeziunea economică și socială. Crearea de locuri de muncă, competitivitatea economică și atunci devenim puternic și într-un timp mai scurt. Și atunci ne vom bate cu America, Rusia, cu China, cu India uh, mult mai repede și cu instrumente mult mai puternice. Domnul Lucacev se spunea că, într-adevăr, competitivitatea trebuie accentuată și extinsă în acest raport. Da, uh, poate că unii, nu știu, cu background economic înțelegem altceva decât alții cu alt fel de background. Uh, competitivitatea economică este și cea care duce la creare de locuri de muncă. Simplu. Dacă punem regiunile, întreprinderile, mediul privat în competiții unii cu alții, cu siguranță vom realiza uh, și obiectivul de creare de noi locuri de muncă. Um, nu avem voie să minimizăm acest rol al politicii de coeziune. Părerea mea este că uh, politica de coeziune are un istoric destul de demn de apreciat și are potențial de a se dezvolta în continuare, pe criterii foarte bine stabilite, ținând cont de punctele forte, punctele slabe ale tuturor regiunilor, ale țărilor și tuturor regiunilor din Uniunea Europeană, cu obiectivul clar, îmi permit să mă exprim așa, de a ne bate cu marile puteri economice ale lumii, mă refer în special la America, China, India, și cu obiectivul clar de a realiza acest lucru în cât mai scurt timp. De aceea, încă o dată, sunt uh, deschis către orice fel de comentariu și orice fel de amendament. Sunt convins că vom avea o dezbatere constructivă în ceea ce privește uh, negocierea amendamentelor uh, individuale și vă mulțumesc în suflet pentru contribuție tuturor. Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult. Ne-ați spus deja că sunteți deschis pentru primirea amendamentelor. Termenul limită pentru depunerea lor este 28 iunie la prânz. Votul va avea loc pe 13 iulie în regii și în 2 septembrie în plenară. Ne întoarcem acum la punctul anterior de pe ordinea de zi, punctul 9, care se referă la buna guvernanță în contextul politicii regionale UE, procedurile de asistență și control ale Comisiei Europene. Raportoare pentru acest document este doamna Mănescu. Aveți cuvântul. Președinte, uh, în primul rând uh, aș dori să le mulțumesc uh, tuturor colegilor, raportorilor din umbră și uh, celor cu care m-am întâlnit și uh, am avut consultări pe toată perioada elaborării acestui proiect de raport și aici mă refer și la Asociația Municipiilor, reprezentanții regiunilor din statele membre, Uniunea Europeană a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, reprezentanții Comisiei Europene și ai Comitetului Regiunilor. Uh, le mulțumesc tuturor și uh, vă asigur că am încercat să țin cont de, de toate sugestiile, de toate punctele de vedere uh, și am încercat să includ cât mai mult din, uh, dintre propunerile dumneavoastră în acest proiect de raport. Revenind la proiectul de raport, așa cum am spus și în intervențiile anterioare, consider că o aplicare eficientă a politicilor uh, europene depinde într-o foarte mare măsură de uh, modul în care acestea sunt elaborate, dar mai ales de capacitatea de implementare la nivel național, local și regional. Uh, proiectul de raport reprezintă rolul primordial al politicii de coeziune în aplicarea guvernanței pe mai multe niveluri, importanța participării active a autorităților locale și regionale în procesul decizional încă din etapa prelegislativă, și, eh, nu în ultimul rând, o analiză a mecanismelor gestiunii repartizate cu diferitele responsabilități care revin Comisiei Europene și statelor membre. Consider că implicarea autorităților locale și regionale încă din etapa prelegislativă este vitală cu atât mai mult cu cât reprezentanții acestora cunosc cel mai bine nevoile de la nivel local și regional și, prin urmare, această implicare reprezintă o garanție a obținerii unor rezultate mai bune într-o etapă ulterioară. În ceea ce privește importanța dimensiunii orizontale și verticale ale guvernanței pe mai multe niveluri, cooperarea dintre diferitele autorități la diferite niveluri ale guvernanței, inclusiv părțile economice și sociale interesate, precum și cooperarea dintre actori de același nivel sunt extrem de, de importante și extrem de necesare dacă dorim să asigurăm o cooperare eficientă și o abordare integrată a politicilor. În plus, guvernanța pe mai multe niveluri permite o mai bună exploatare a potențialului oferit de cooperarea teritorială și tocmai de aceea am considerat necesar să îndemnăm statele membre care nu au făcut-o deja să adopte cât mai curând posibil dispozițiile necesare în vederea înființării AGTC-urilor, iar aici uh, recomand Comisiei Europene să încurajeze schimbul de informații în acest sens. Practica ne-a demonstrat faptul că o abordare integrată a politicii regionale este mult mai eficientă din perspectiva rezultatelor obținute de, de beneficiari. Și ca atare, propun ca în contextul viitoarei politici de coeziune această abordare integrată a politicilor să devină obligatorie pentru autoritățile locale și regionale. Deoarece statele membre au un rol esențial în consolidarea rolului autorităților locale și regionale în gestionarea și punerea în aplicare a programelor europene, am recomandat în, în proiectul meu de raport adoptarea în cadrul politicii de coeziune a unei metodologii de dezvoltare locală bazată pe parteneriate locale, în special pentru acele proiecte legate de aspecte urbane, rurale și transfrontaliere. Prin urmare, avem nevoie de o definiție comună a conceptului de parteneriat și aici am solicitat Comisiei Europene să prezinte o definiție în acest sens, ca o condiție pentru realizarea de parteneriate reale cu autoritățile locale și regionale. În plus, în, în proiectul de raport am solicitat Comisiei să controleze să supravegheze aplicarea acestui principiu prin crearea de instrumente de evaluare specifice și uh, prin distribuirea celor mai bune practici în acest uh, domeniu. Simplificarea normelor la nivel comunitar și național reprezintă de asemenea o condiție prealabilă pentru a garanta o bună guvernanță a politicii, în politica de coeziune. Modificările recente ale regulamentului general și ale regulamentului FEDER au reprezentat deja pași importanți în această direcție, însă cred că simplificarea arhitecturii fondurilor trebuie continuată și după 2013 și nu doar ca efect al crizei economice, ci ca principiu general al viitoarei politici de coeziune, fiindcă doar așa cred că vom putea evita descurajarea potențialilor beneficiari și parteneri cu privire la participarea la proiecte finanțate din fonduri europene. În ceea ce privește activitatea Comisiei Europene, consider că aceasta trebuie să-și uh, întărească capacitatea de asistență și asta pentru a spori ajutorul acordat uh, autorităților locale și regionale și implicit beneficiarilor. Consider că aceste măsuri sunt vitale dacă ne dorim, pe termen lung, o politică mai clar orientată spre rezultate și mult mai ușor de aplicat de către uh, cei direct interesați. Formarea și îndrumarea din partea Comisiei pe parcursul punerii în aplicare a programelor va duce în același timp la diminuarea ratei mari de erori, în special în privința uh, cheltuielilor neeligibile și a achizițiilor publice. În acest sens, am solicitat Comisiei consolidarea inițiativei formarea formatorilor pentru autoritățile administrative și de certificare, iar aici doresc să subliniez uh, necesitatea unei monitorizări constante în acest sens din partea Comisiei pentru a ne asigura că aceste formări au loc cu adevărat la nivel național, în mod echilibrat, fără a neglija însă actorii implicați și anume cei de la nivel local și regional. Susțin necesitatea continuării programului Erasmus pentru reprezentanții locali și regionali într-un mod mult mai practic, venind în mod real în sprijinul staffului responsabil cu gestionarea și implementarea fondurilor europene. Și în acest sens ă, trebuie, pe de o parte, să asigurăm alocarea unor fonduri suficiente în cadrul viitoarelor negocieri privind bugetul iar pe de altă parte să luăm măsurile necesare prin intermediul Comitetului Regiunilor în vederea consolidării legăturilor cu autoritățile locale și regionale. În ceea ce privește viitorul politicii de coeziune, consider foarte important ca principiul guvernanței pe mai multe niveluri să fie integrat în toate etapele, etapele de elaborare și implementare a strategiei 2020 și asta pentru a asigura asumarea reală a rezultatelor de către autoritățile regionale și locale, cele care trebuie de fapt să le, să le aplice. În încheiere, aș vrea să, uh, să mai subliniez încă o dată contribuțiile raportorilor din umbră, uh, de care am să țin cont și uh, care cu siguranță vor dori să, să depună amendamente. Am, am reținut propunerea doamnei uh, Rüle Haide privind conceptul parteneriatului. Am reținut uh, propunerea domnului Stavrakakis privind uh, regiunile, lărgirea puțină a cadrului care există deja în raportul de proiect și referințele la toate regiunile din Europa, nu numai la cele care sunt membre ale Comitetului Regiunilor și uh, de asemenea, cu privire la mecanismele de asistență tehnică oferite de comisie, înlocuirea uh, limitării pe care o are textul în, în prezent cu referire la, doar la cele 12 noi state membre și uh, acordarea asistenței, uh, acestei asistențe tehnice tuturor statelor membre uh, Uniunii Europene. Uh, vă mulțumesc și uh, aștept contribuțiile noastre în continuare. Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult. Sunt comentarii, observații? Vă rog. Dacă nu dorește nimeni altcineva să intervină, am să intervin eu pentru a mulțumi doamnei raportor. Am avut o foarte bună colaborare, un foarte bun proiect. Am spus deja că a fost menționată cu, ă, societatea civilă, convergență și transparență. Au fost și alte subiecte care au fost abordate. Domnul Piper a vorbit despre certificare sau autorizare. Eu nu văd nimic de acest gen în raportul dumneavoastră și comisia s-ar putea să dorească acum să certifice autoritățile locale. Cum se va regăsi acest lucru în raportul dumneavoastră? În calitate de raportor din umbră, aș vrea să o felicit pe doamna Mănescu încă o dată. Doamna Mănescu a făcut o treabă excelentă, a subliniat importanța gu- guvernanței multinivel ca factor cheie în implementarea politicilor regionale la nivel local și a propus abordarea acestui subiect nu doar în următoarea perioadă de programare, ci și accentul pus în actuala perioadă. Raportul este unul complex, are propuneri pentru îmbunătățirea guvernanței pentru politica de coeziune și asta poate să joacă ce un rol cheie în eliminarea slăbiciunilor politicii. Am două mici observații în primul rând, o trimitere la raportul strategic al Comisiei privind implementarea programelor de coeziune în 2007-2013 ar fi o idee bună în acest context. De exemplu, din perspectiva nevoii consolidării viitoare, ar trebui menționate aspectele identificate de statele membre ca bariere care apar în mod sistematic în calea uh, activităților, cum ar fi complexitatea uh, gestionării programelor, perioadele care se suprapun, barierele fiscale. Un al doilea comentariu se referă la nevoia de a cere comisiei de a evalua de ce în unele state membre persistă probleme legate de capacitatea lor administrativă în ceea ce privește implementarea și cum se poate face o corelare pozitivă între o experiență îndelungată și capacitatea administrativă. Mulțumesc! The floor is yours. Aveți cuvântul dacă doriți să interveniți. Aș dori să o felicit pe raportoare pentru raportul pe care ni l-a prezentat astăzi, dar să-i și mulțumesc în același timp pentru excelenta colaborare pe care am avut-o până, ace- până în acest moment, fiind raportor din umbră pe acest raport. Uh, sigur, sunt câteva lucruri care raportul le prezintă și care ne stau în același timp în atenție una dintre ele, în acest context al celor discutate, cât dăm administrației locale și ce dăm administrației locale. Iar pe de altă parte, aș porni și de la un punct 17 care arată că se dorește o aplicare standardizată a modelului de audit unic la toate nivelurile de audit. Aș face referire aici și la ce spunea domnul profesor Buckler ieri, dar și la discuțiile noastre. Deci am spus cât dăm administrației locale. În momentul în care un beneficiar câștigă un proiect, câștigă o finanțare, arătam și ieri, garantat, sigur, se va trezi, deci știe că va avea 8-9 proceduri de audit și de control, cel puțin, dacă nu mai multe. Sigur, este o provocare a ne dori un model de audit unic, dar trebuie să găsim mișloace, nu neapărat pentru a simplifica procedura de audit, pentru că acel control trebuie să rămână, dar garantat pentru a nu împovăra beneficiarul sau chiar mai mult îndrăznesc să spun, pentru a nu-l speria. Oricum, în momentul în care câștigă finanțarea, are foarte multe sarcini și este important ca noi, prin legislație, prin tot ce se întâmplă, să-i simplificăm toate procedurile și tot mersul care urmează. Uh, este o altă idee foarte importantă în raport, pentru că raportul folosește informațiile chiar a eurobarometrului, uh, barometrului Eurostat, unde se spune clar gradul cel mai mare de încredere astăzi îl au administrațiile publice locale și regionale. Chiar mai mult se arată în acel eurobarometru că nivelul sau autoritățile locale nu participă atât cât ar trebui la luarea deciziilor. Și atunci, unul dintre puncte, șapte dacă nu mă înșel, eh, chiar cere acest lucru. Dacă noi vorbim tot mai mult de transmiterea unor sarcini, atribuții la nivel local și regional, este absolut normal ca și aceste administrații publice locale și regionale să participe, să fie consultate, să participe la, mai mult la luarea deciziilor. Eu o felicit încă o dată pe raportoare și sunt sigur că și în continuare colaborarea va fi la fel de bună și ne vom aduce contribuțiile pe acest raport. Vă mulțumesc! Thank you very much indeed, Mr. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. Ik sluit graag aan wat, wat collega Matula... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu intervenția domnului Matula. La paragraful alineatul 17, de ce nu am putea spune un singur program Asta ar trebui să fie regula. Dacă există audituri diferite pentru a constata că după patru ani, de exemplu, um, nu se întâmplă nimic, înseamnă că nu suntem pe calea cea bună. Deci avem nevoie de un model unic, one program, one audit, un program, un audit, cu excepția unor cazuri de uh, fraudă sau suspiciune de fraudă, unde ar putea fi mai multe auditori putem reflecta la redactarea acestui aliniat în acest sens. Să vorbim mult despre simplificare ieri. Am vorbit mult despre raționalizarea programelor care țin de gestionarea comună. Această guvernanță multi, pe mai multe niveluri ni se aplică și nouă și altor politici în egală măsură. Cred că am înțeles că și Comisia Europeană este deschisă la anumite lecții pe care le-am putea trage din experiența noastră în domeniul agriculturii, anumite învățăminte. Ar fi probabil bine să reflectăm la concluziile summitului european de săptămâna trecută, pentru că sugestiile pe care le-am făcut cu privire la guvernanță au fost preluate și, pe anumite puncte, ar trebui subliniat faptul că Europa, la nivelul obiectivelor sale și a obiectivelor formulate de statele membre, este pe drumul ce, cel bun. Și acesta ne aduce tocmai la ideea guvernanței uh, la mai multe niveluri. Regăsim anumite puncte și în raportul Consiliului. În ceea ce privește proiectul Erasmus, sunt perfect de acord. Este adevărat că acest proiect pilot uh, n-a avut prea mult succes. Și în uh, acesta ar fi un punct pe care ar trebui să punem mai mult accent. Și în fine, în ceea ce privește alineatul 10, Se vorbește aici despre impactul uh, care ar putea fi uh, care ar putea exista între Comisia Europeană și celelalte niveluri de uh, putere. Ar trebui să spunem că uh, suntem de acord cu ceea ce se exprimă în acest aliniat. Dacă nu există un adevărat angajament prealabil pentru a colabora în sensul obiectivelor uh, până la orizontul 2020, atunci uh, cui va aparține proiectul, celor care îl vor prezenta la comisie, îl vor face la comisie, cred că am putea vorbi aici de o demisiune, dimensiune teritorială în ceea ce privește executarea, punerea în executare a proiectului. Și apoi uh, despre, putem vorbi despre proiecte emblematice pe care de asemenea ar trebui să le rediscutăm. Iată ce aveam să vă spun pentru a completa ceea ce a spus domnul Matula până acum. Mulțumesc! Thank you very much indeed. This... Mulțumesc foarte mult. Aș dori acum să-i dau cuvântul doamnei Andrula de la Comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu, doamnei raportor Mănescu, pentru acest document, care are niște sugestii concrete și fezabile. Acest raport va fi o contribuție importantă în contextul discuțiilor actuale și în discuția referitoare la politica de coeziune după 2013. În sistemul gestionării partajate este important să discutăm și să definim echilibrul adecvat între rolul de supraveghere al Comisiei și responsabilitatea de implementare implementare care revine statelor membre. Am dorit să răspundem la o serie din aceste sugestii și să subliniem acțiunile Comisiei pentru îmbunătățirea gestionării și controlului acțiunilor structurale. Suntem mulțumiți de faptul că raportul face o trimitere pozitivă la planul de acțiune de consolidare a rolului de supraveghere al Comisiei. În ciuda faptului că planul de acțiune și cadrul pentru 2013 a ajutat la funcționarea sistemelor de gestiune, Comisia este de acord că trebuie să continuăm cu acțiunile inițiate în cadrul planului de acțiune. Aprobarea rapoartelor de conformare, o investiție importantă pentru instaurarea de sisteme, se va încheia în curând și mai rămân doar câteva programe, lucru care reduce riscul de angajării. În ceea ce priv- ă, teoria, DG Regio va colabora cu DigiBudget pentru a propune un uh, risc tolerabil de eroare pentru perioada după 2012. De asemenea, se încearcă consolidarea competențelor uh, autorităților de audit pentru a evita riscurile și pentru a evita duplicarea controalelor și, de asemenea, pentru a transfera know-how la nivelul autorităților naționale. În ultimii trei ani, Comisia a avut seminarii de pregătire anuale pentru autoritățile de gestionare și certificare, responsabile cu controlul la nivelul 1 și 2, unde se produc cele mai multe erori. Asta în plus față de întâlnirile tehnice cu autoritățile de audit pentru a putea disemina bunele practice pentru controlul de nivel 1 relevante atât pentru comisie cât și pentru autoritățile de audit. Vom uh, urmări îndeaproape evoluția în acest domeniu pentru a ne asigura că toate cunoștințele sunt transmise autorităților locale. Sunt de asemenea încântată să vă informez că portalul la care se referă uh, raportul va fi disponibil după perioada de vară, astfel încât autoritățile să poată avea acces la toate orientările comisiei. În ceea ce privește conceptul de la numărul 14, conceptul unui singur audit per program, care a fost menționat de câțiva dintre dumneavoastră, Regulamentul 2007-13 plasează o responsabilitate sporită asupra autorității de audit și Comisia dorește să se bazeze pe activitatea acestei autorități. S-a înființat un grup de lucru care va coordona auditurile între acțiuni structurale și directorate generale pentru ca structurile să poată să se bazeze unele pe altele. Pot fi efectuate și activități de audit comune, chiar și cu autoritățile naționale de audit. Însă va fi probabil greu de evitat uh, duplicarea unora dintre eforturi. Raportul cere Comisiei politici orientate spre rezultate. Trebuie să nu uitați că trebuie să respectăm și obligațiile care decurg din tratat, și anume verificarea legalității și regularității tranzacțiilor. Grupul la nivel înalt însă încearcă să identifice posibilități de a răspunde aceste sugestii și de a îmbunătăți mecanismele generale de livrare pentru a nu descuraja posibilii parteneri de la implicarea în proiecte. Mai mult, Comisia, împreună cu experții statelor membre, revizionează dacă aranjamentele de control proporționate pot să fie uh, finisate și mai mult pentru a include diferențierile necesare și pentru a adopta cerințe care să reflecte dimensiunea programelor și a partenerilor. Îmbunătățirea eficienței sistemelor este de asemenea importantă și a mecanismelor de livrare în gestionarea partajată. Acestea sunt principalele obiective ale discuțiilor referitoare la perioada după 2013 și raportul arată că aceste aspecte tehnice legate de gestionarea politicilor sunt la fel de importante ca obiectivele politicii. Apreciem implicarea Parlamentului European în această discuție și acest raport va aduce o contribuție importantă discuțiilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Mănescu, acum, dacă dorește să da un răspuns. Mulțumesc. În primul rând vreau să le mulțumesc colegilor pentru, pentru propuneri, pentru sugestiile făcute și pentru aprecierile uh, cu privire la proiectul de raport. Uh, aștept, uh, aștept în continuare sugestiile dumneavoastră și aștept contribuțiile în forma amendamentelor. Sunt convinsă că, având și sprijinul Comisiei Europene, vom reuși să, să avem în final un proiect de raport, un raport care, aduce, care vine cu soluții concrete la câteva dintre problemele cu care ne confruntăm uh, și aici mă refer la simplificare, la audit, la cooperare teritorială, la implicarea autorităților uh, locale și regionale, implicarea reală a acestora în, uh, în procesul deci, predecizional, în primul rând. Mă refer de asemenea și la eficientizarea uh, de care avem nevoie și uh, mă refer și la uh, sprijinul pe care Comisia Europeană este dispus să-l dea în acordarea asistenței tehnice la nivel local și la nivel regional, supravegherea la care se angajează o mai bună supraveghere și mai atentă supraveghere la care se angajează Comisia, și uh, sper ca în, uh, în final să avem nu numai un raport uh, bun, dar să avem și mai, mai multă eficiență în ceea ce privește accesul autorităților locale și regionale la fondurile europene și politica de coeziune în general. Mulțumesc! Once again, Mrs. Încă o dată, doamnă raportor, vă mulțumim foarte mult. Aș vrea să vă spun că data limită pentru depunerea amendamentelor este 1 iulie, la prânz. Votul în Comisia Regii este prevăzut pentru 27-28 septembrie și votul în plenară în octombrie la Strasburg. Putem trece acum la punctul 11 de pe de zi. După păr- este vorba de un aviz al meu care se referă la politica maritimă integrată a Uniunii Europene și evaluarea progreselor realizate, precum și noile provocări. Dorește cineva să intervină, se pare. Doriți să interveniți, doamna Barcar, vă rog. Mulțumesc. Apreciez ocazia de a aborda din nou acest subiect extrem de complex, cel al regiunilor maritime, și vă mulțumesc pentru documentul pe care ne l-ați distribuit. Raportul dumneavoastră însă nu este așa de echilibrat cum aș fi vrut și accentul se pune pe insule Uh, nu sunt uh, sigură că există undeva definiția pentru o insulă, probabil da, însă eu vin din ceea ce se numește o insulă și uh, dumneavoastră vă referiți la insulele de dimensiuni mai mici în documentul dumneavoastră. Voi depune amendamente care includ următoarele domenii protecția mediului maritim și a ecosistemelor, utilizarea zonelor de coastă pentru turism, uh, servicii care protejează, asigură protecția coastelor în domeniul ecosistemelor, având în vedere schimbările climatice, nu știm care va fi impactul lor asupra zonelor noastre, însă deja observăm modificări la nivelul inundațiilor, furtunilor, încălzirea temperaturii mării și apariția de noi specii în zonele de coastă. Evident, există sisteme de alarmă numeroase unele ne spun că nivelul mărilor va crește destul de mult, altele spun că va crește temperatura pe coasta de vest a Regatului Unit. Se spune că curentul din Golf se va uh, bloca undeva și probabil că vor scădea temperaturile și vom avea ierni de genul celor arctice și va crește și gradul de salinizare al apelor. Toate aceste sisteme la nivelul ecosistemelor sunt uh, uh previziuni care trebuie luate în considerare. Există modificări la nivelul legislației, eh, de la directiva BERG la cea referitoare la eh, emisiile de carbon pentru transporturile maritime. Natura 2000 și alte documente au dus la o gamă largă de clasificări referitoare la schimbările din zonele de coastă. În Regatul Unit au existat șase tipuri diferite de operațiuni de protecție, lucru care trebuie avut în vedere pentru în cadrul eforturilor de simplificare, astfel încât oamenii să poată înțelege cum încercăm să protejăm ecosistemele. Zonele de coastă sunt uh, regiuni care au resurse energetice foarte mari și trebuie să vedem cum uh, putem uh, introduce acest lucru în mixul energetic pe viitor, de la fermele eoliene până la forța apei. Toate acestea sunt lucruri care se vor produce în zone unde există transport maritim, eh, turism, livrare de mărfuri. Apoi, comerțul și turismul din zonele de coastă. În regiunea mea, care este eh, cea mai apropiată de Europa continentală, eh, regiunea aceasta este Dover. Avem un port foarte important pentru comerțul european. 80 de miliarde de lire um, este uh, valoarea transferurilor comerciale în fiecare an. Există și foarte multe companii care folosesc aceste porturi. Există două milioane și jumătate de unități comerciale care folosesc în mod regulat acest port. Și orice um, probleme care ar apărea, fie că e vorba de greve sau probleme climatice, greve industriale, vor cauza probleme foarte mari atât în Regatul Unit cât și în Franța și vor avea efecte și asupra Europei continentale. Dover este și un port turistic cu aproximativ 3 milioane de vehicule de turism care trec prin acest port în fiecare an. În avizul dumneavoastră ați menționat și traficul turistic, însă cifrele pe care le avem care, în ceea ce privește traversarea canalului este, sunt foarte mari. Este cel de-al doilea port pentru croaziere din Regatul Unit și 14 milioane de turiști folosesc portul în fiecare an. Deci, iată, Dover este un singur port, dar traficul traficul est-vest este foarte mare, 80% din el merge spre cale, în într-o zonă în care transportul de mărfuri, transportul maritim este foarte intens. Mă refer și la transportul nord-sud, pe ruta nord-sud. Deci iată că vorbesc de o regiune maritimă foarte aglomerată. Și uh, Uh, de asemenea, și uh, transportul maritim pe distanțe scurte este foarte relevant pentru această regiune. Există și comunități de pescari care practică pescuitul pe scară mică sau mare în această regiune. Doamna comisar Damanaki deja lucrează la uh, politica comună de pescuit și la modul în care aceasta are impact asupra comunităților de pescari, lucru care mă interesează, și apoi serviciile care asigură protecția și siguranța zonelor de coaste. Lucru menționat și de dumneavoastră. E un subiect care ne preocupă foarte mult și uh, vreau să vă spun că la etajul 3 există o expoziție cu imagini uh, cu produse de contrabandă care au fost capturate de serviciile de bază și protecție. Trebuie să avem și în vedere și o abordare orizontală între serviciile de pază de coastă și uh, colaborarea acestora cu Marina și cu agențiile de protecție maritimă. E vorba de o acțiune interagenției și interstatele membre care trebuie avută în vedere, dat fiind că vorbim despre un subiect foarte complex. Vă mulțumesc pentru atenție și um, am să îmi depun o serie de amendamente și aștept să lucrăm împreună pentru a duce lucrurile mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Tedec, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să abordez uh, un sector care mi este foarte drag, pescuitul. El a fost deja abordat uh, rapid în cadrul politicii maritime integrate. În comunicarea sa privind politica maritimă integrată, Comisia Europeană insistă asupra dezvoltării sinergiilor între politicile sectorale, sectoriale legate de mare. Printre aceste politici sectoriale, pescuitul ocupă un loc esențial. Această activitate este bine integrată în activitatea maritimă de coastă, în politica maritimă integrată și se vizează creșterea acestei activități. Politica maritimă integrată ar trebui, ar trebui să ia în considerare serviciile legate de pescuit și acvacultură în ceea ce privește utilizarea domeniului maritim, păstrarea condițiilor de dezvoltare a stocurilor halieutice și uh, programele de cercetare. Mi se pare indispensabile. De aceea, consolidarea cooperării interregionale este indispensabilă pentru o gestionare durabilă și eficientă a resurselor marine și costiere, mai ales dacă spațiul maritim este marcat de o interdependență totală a activităților. Este de dorit ca să se pună în aplicare mecanisme de concertare în domeniul deciziilor pentru politica maritimă și politica comună de pescuit. Această cooperare ar trebui să se sprijine pe niște instanțe mixte de consultare formate din actori din domeniul pescuitului, al domeniului maritim și care să permită dezvoltarea unui uh, dialog în amonte. Deși este o politică transversală, această politică maritimă tra- integrată, nu trebuie să pierde din vedere rolul salvgardării unui pescuit viabil care să respecte mediul înconjurător, pentru că este o sursă de prosperitate pentru actorii care trăiesc din, acest, din această activitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cine dorește să intervină acum? Domnul Ωστόσο, να σημειώσω ορισμένα ζητήματα που έχουν σχέση με το θέμα που συζητάμε και το Aș vrea să revin asupra unor probleme legate de subiectul care ne interesează. În cadrul general al raportului pe care îl studiem și pe care urmează să-l votăm, primul lucru pe care aș vrea să-l spun, um, cel mai important lucru, domnule președinte, este faptul că politica maritimă a Uniunii Europene, politică integrată, cum o numim, trebuie să servească interesele marilor capitaluri, ale marilor capitaluri europene. Pentru ca să ajungem la același nivel cu acel al competitorilor la nivel mondial. Și aceasta depinde de mediul înconjurător, de condițiile de dezvoltare a economiilor din țările noastre și de condițiile de lucru ale muncitorilor. În legătură cu acest subiect, aș vrea să spun că ceea ce ne impresionează este faptul că în acest raport nu se vorbește niciodată despre nevoia de liberalizare a cabotajului. Și când vorbesc de liberalizarea cabotajului, mă gândesc și la echipajele din afara Uniunii Europene, pentru că în cadrul Uniunii Europene, cum știți deja, acest aspect există. Însă acum vrem să existe același element și pentru echipajele din afara Uniunii Europene. Uh, în raport, în primul raport, nu se vorbește de nevoia de formare a echipajelor. Se vorbește doar despre ofițerii din uh, marina comercială. Rezultatul este că uh, sunt niște condiții foarte dificile pentru transporturile maritime, cu consecințe pentru siguranța pasagerilor și pentru protecția mediului înconjurător. Eu consider această problemă foarte importantă, problema cabotajului. Trebuie să vorbim despre aceasta. Un al doilea punct. Știți că există o problemă foarte importantă, atât în țara mea cât și în alte țări, din cauza uh, regulilor de introducere Consecința este că există insule izolate timp de zile întregi, ba chiar timp de săptămâni sau luni. Poate pentru că prețurile sunt foarte ridicate, pentru că cei uh, săraci nu reușesc să plătească prețul sau poate pentru că nu circulă uh, navele. Fiecare rezolvă problema cum poate, însă consecințe există, efecte există va exista o dezvoltare mai puțin importantă din cauza crizei și atunci problemele vor fi și mai grave. De aceea trebuie să luăm măsuri, chiar dacă um, avem un oarecare pesimism. În ceea ce privește protecția mediului înconjurător, citesc și aud că condițiile de forare pentru a obține petrol în domeniul maritim uh, sunt uh, mai proaste la noi decât în Statele Unite. S-a observat acest lucru în Golful Mexic. Însă, în urma acestor evenimente recente, domnule președinte, sunt extrem de îngrijorat în legătură cu ceea ce ne așteaptă pe noi. Nu fac nicio iluzie în ceea ce privește beneficiul, marele beneficiu, situația de monopol. Nu suntem uh, protejați în Uniunea Europeană. BP este o societate europeană, mm, e adevărat, însă ă, cred că dumneavoastră trebuie să faceți ceva, trebuie să reflectăm, trebuie să luăm măsuri. Și în fine, în ceea ce privește dezvoltarea ecologică, parcurile eoliene și așa mai departe, eu aș spune că avem nevoie de o astfel de dezvoltare ecologică, însă atâta vreme cât măsurile se iau în cadrul unui beneficiu capitol, capitalist, respectiv de monopol, nu o să existe ameliorări. O să existe anumite ameliorări într-un anumit domeniu și în altele nu. Cred că această problemă este într-adevăr gravă, pentru că dacă instalăm parcuri eoliene în zonele costiere, cu plaje, vom avea probleme. După părerea mea, cel puțin în țara mea, ignorăm complet avizul comunităților locale pentru a pune în uh, funcțiune aceste instalații care au uh, efecte majore. Bineînțeles, suntem favorabile energiilor uh, um, regenerabile, însă acest element nu se poate înscrie în cadrul beneficiului capitalist. Mulțumesc, domnule! Mulțumesc foarte mult! Este vorba de un aviz și nu de un raport. De aceea trebuie să ne concentrăm pe anumite aspecte doar. Însă vă mulțumesc pentru intervenție. Domnul Punga acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să felicit raportorul pentru uh, raportul prezentat și să spun că astăzi, ca urmare a absenței coordonării, vedem care este importanța politicii maritime integrate. Punerea în aplicare a acestei politici poate permite o creștere, o dezvoltare economică și inovație pentru regiunile maritime. Anumite regiuni europene au uh, înțeles deja importanța atribuirii de fonduri în aceste sectoare pentru a favoriza aceste aturi, aceste avantaje costiere. Cum spunea și ieri domnul raportor, în Franța este vorba despre regiunea Bretania. Pentru aceste regiuni, politica maritimă integrată le permite să înțeleagă că acțiunile lor pentru dezvoltarea costieră și a unui turism durabil sau pentru o planificare maritimă regională sunt foarte importante. Aceste acțiuni sunt motivate de o strategie europeană. Și ca și dumneavoastră, eu cred că conceptul de coeziune teritorială este fundamental pentru a înțelege și a îmbunătăți coordonarea în folosirea mării, respectiv mai ales în domeniul transportului. Subliniez că regiunile ultraperiferice sunt vizate de această problemă a transporturilor, pentru că 95% din transportul de mărfuri către continent se face pe mare. Trebuie să încurajăm strategiile de dezvoltare care să fie adaptate uh, distanțelor respective acestei dependențe. Iată de ce mulțumesc încă o dată raportorului pentru părerea pe care a exprimat-o și voi depune amendamente în uh, această direcție. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Acum următorul vorbitor. Uh, Προφανώς έχουμε μια βάση για να προσθέσουμε ζητήματα. Da, avem o bună bază de plecare pentru a aborda această chestiune. Proiectul de aviz al domnului Stavakakis, în cadrul comisiei noastre, este foarte bun. O primă lectură a acestui proiect de raport privind politica maritimă integrată ne obligă să adăugăm anumite chestiuni sau întrebări care vor deveni mai concrete ca urmare a amendamentelor pe care le vom face. Primul lucru care ne impresionează, pentru că trăim într-o epocă a schimbărilor climatice, este că se vorbește prea puțin în aceste două texte despre rolul pe care trebuie să-l joace transportul maritim în lupta împotriva schimbărilor climatice. În proiectul de raport, la sfârșit, se face trimitere la Cartea Albă privind schimbările climatice, dar nimic altceva. În proiectul de aviz al comisiei noastre ar trebui să facem o trimitere la această lacună. Și am uh, dori să vedem niște propuneri mai concrete, mai ales în ceea ce privește transporturile combinate sau uh, trecerea de la transportul terestru la transportul maritim sau o mai bună conexiune între porturi, o mai bună dotare a porturilor pentru a reduce poluarea uh, care provine din activitățile maritime. Trebuie spus că în anumite porturi nu există suficient personal și anumite interese nu au permis să existe și o legătură feroviară spre porturile respective, lucru de neacceptat. Facem, um, prezentăm aceste argumente pentru a introduce ideea de o mai bună o ameliorare a transporturilor feroviare, feroviare către porturi. porturi. Apoi uh, trebuie să ținem cont de fondul uh, de coeziune și de fondurile regionale. Ar trebui să ne ocupăm mai mult de o adaptare a zonelor costiere pentru a face față schimbărilor uh, climatice din anii care vor veni. Ar trebui de asemenea să insistăm mai mult asupra posibilităților de conexiune punând accentul pe protejarea ecosistemelor și pe obiective ale legislației legate de mediu. Mă gândesc, de exemplu, la păsări, la biotopuri, la alte elemente de acest gen care trebuie luate în considerare în politica de amenajare a teritoriului pentru a folosi mai bine studiile de impact privind mediul înconjurător mediul înconjurător maritim și terestru în același timp. În ceea ce privește activitatea comisiei noastre, aș propune să încercăm uh, niște strategii mai eficiente pentru regiunile ultraperiferice și cred că ar trebui să avem o strategie specifică mediteraneană pentru că este absolut necesară. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Tramopoulos, niște comentarii foarte importante. Sunt sigur că vom avea ocazia să revenim asupra acestui subiect. Domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur uh, felicitărilor care v-au fost adresate. Este un raport scurt, însă foarte bun. Am două observații de făcut. În comisia noastră pentru dezvoltare regională abordăm foarte des uh, dimensiunea teritorială a acestei politici. Comisia lucrează la elaborarea unei strategii Uh, doresc să aștept, spune domnul intervenientul. Spuneam, deci, se lucrează în comisie la o strategie referitoare la marile regiuni, la macroregiuni. Ideea fiind ca în toamnă să se prezinte o inițiativă pentru coasta atlantică aceasta fiind uh, abordată din perspectiva unei macroregiuni. Ne știți uh, poziția în acest domeniu, suntem destul de reticenți. Uh, există trei criterii, să nu existe fonduri suplimentare sau povere administrative suplimentare, să nu se crească birocrația, însă cred că ar fi o idee bună să existe o astfel de inițiativă la nivelul comisiei noastre a existat un raport referitor la organizarea regiunilor perifere și periferice și uh, maritime care a menționat dorința de a crea aceste mar- macroregiuni. Lucrul acesta este fezabil din punct de vedere juridic și am putea să ne alăturăm obiectivului 3 din regulamentul general. Dacă urmărim această linie de raționament, acest lucru poate să se aplice unei regiuni ultraperiferice. De ce să nu considerăm aceste regiuni și ca niște macro-regiuni? Fiindcă avem uh, regiunea Dunării și alte regiuni, și Asta ne-ar oferi un cadru de referință îmbunătățit și ar consolida dimensiunea teritorială a politicii de coeziune. Lucrul acesta, care, lucrul acesta se regăsește în anumite puncte în documentul nostru. Și cred că, de ce nu, să venim noi cu o inițiativă și nu să așteptăm acest lucru din partea Comisiei în toamnă. Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să-i dau cuvântul domnului uh, Hardoc, reprezentant al Comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru ușoara întârziere. Apreciez comentariile făcute. În primul rând, avem o serie de patru documente de la Comisie care încep să consolideze parte din activitatea începută în 2006 cu uh, asistența bugetară care a venit prin Parlament uh, și începem să consolidăm aceste documente, așa cum se spune și în raportul de progres. Am lucrat împreună foarte bine cu Parlamentul European și comisiile sale și în mandatul anterior și în cel actual și uh, suntem foarte recunoscători pentru sprijinul primit. Discuția de astăzi ne arată care este relevanța acestei politici Apreciem raportul doamnei Meissner care este discutat în Comisia pentru Transport și contribuția adusă de Comisia dumneavoastră um, la inițiativa domnului Tramakakis și de asemenea rolul uh, grupului intercomisii. Deci există un sprijin general, există o abordare consolidată care este specifică pentru comisia aceasta Există o strânsă legătură între politica de coeziune și politica maritimă integrată. Domnul Van Nistelrooy a referi, s-a referit la acest lucru și în raportul anterior al politicii de coeziune. Evident, este clar că discuția pe care o avem astăzi reflectă legătura dintre cele două politici. Baza discuției de astăzi sunt aceste patru rapoarte speciale prezentate de comisie, inclusiv uh, raportul privind Mediterana și cu ajutorul concluziilor Consiliului și a Parlamentului European vrem să continuăm această activitate Doamna comisar Damanaki a anunțat că va face în curând o prezentare referitoare la cunoștințele maritime pe baze științifice și aici vor fi comentarii referitoare la schimbările climatice, de exemplu. Există de asemenea posibilitatea unor documente geografice extinse Uh, mă, mă exprim în termeni generici, fiindcă rămâne de văzut dacă le vom numi regiuni macro uh, sau altfel. Însă trebuie să existe niște documente consecvente din punct de vedere geografic care să permită statelor membre să um, aibă strategii coerente la nivelul zonelor maritime. Acest lucru a fost subliniat de doamna Damanaki în Parlament și um, sigur și-a anunțat intenția de a face ceva și cu privire la coasta atlantică. Știu că lucrurile progresează în acest sens. Am avut o conferință foarte bună organizată la REN săptămâna trecută deci nu lucrăm într-o perfectă izolare în cadrul comisiei, ci colaborăm activ cu toți cei interesați și aș vrea să mă refer în mod explicit la statele membre aici. Știu că aici suntem în Comisia pentru Dezvoltare Regională, dar e important ca statele membre, ca entități să participe la toate aceste activități, uh, pentru ca ele să nu fie excluse din aceste acțiuni. Regiunile ultraperiferice au și ele locul lor. Tot ce vreau să spun pe acest subiect este că aceste regiuni ultraperiferice sunt privite ca niște blocuri, corect din punct de vedere legislativ și din alte puncte de vedere, dar dintr-o perspectivă geografică, cred că ar fi mai logic ca aceste regiuni ultraperiferice să fie integrate în regiunea de care aparțin. De exemplu, Guyana, Martinica, Guadalupe, n-ar trebui să fie așa de relevante uh, din contextul atlantic, ci mai mult din contextul uh, Amazonului și Caraibelor. Deci, da, regiunile ultraperiferice sunt abordate ca un întreg, dar trebuie să avem în vedere și aspectele specifice și contextul specific pentru acestea. Asta este doar o declarație de ordin general, o intervenție scurtă. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și întregii comisii pentru sprijinul oferit pentru evoluția politicii maritime integrate. Când am început discuțiile, această politică era într-o fază incipientă și acum lucrurile evoluează foarte mult și avem și o solicitare. Banii pe care ni dați ca Parlament pentru pregătirea de acțiuni și proiecte pilot au fost foarte importanți deci, uh, um, uh, banii aceștia au fost cei care au sprijinit politica și nu au um, uh, stimulat-o neapărat sau nu au dat naștere ei și trebuie să continuăm acest lucru pentru următorii trei ani, 2011-2013. Vom reveni la Parlament pe acest subiect, evident, și sperăm ca și pentru următorii ani acestei perioade financiare să putem beneficia de sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! În încheierea discuțiilor pe acest punct, încă o dată vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră, raportorului din umbră, doamnei Catrin, și tuturor pentru comentariile și remarcile extrem de constructive și aștept uh, cu mare interes amendamentele. Data pentru, limită pentru depunerea acestora este 28 iunie la prânz. Votul în regii este pe 13 iulie și în plenară în sesiunea 2 din septembrie. Încă o dată vă mulțumesc și vreau să vă reamintesc că în conformitate cu articolul 49 avizele se referă doar la acele chestiuni care intră în domeniul de responsabilitate al comisiei care a solicitat un aviz și în acest uh, cadru am acționat și eu. Mulțumesc! Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Punctul 12 care se referă la simplificarea implementării programelor cadru de cercetare. Domnul Cadec are cuvântul. Si, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia prezintă raportul de inițiativă privind uh, simplificarea, încă o dată simplificarea punerii în aplicare a programelor cadre de cercetare. Acest raport va fi votat în comisie pe data de 30 septembrie și va avea o mare importanță politică în optica Consiliului privind cercetarea și inovarea în luna octombrie. Comisia noastră a fost sesizată pentru a-și da avizul în legătură cu acest proiect. În luna iulie vom uh, da un aviz și votul va fi uh, dat în septembrie. Pregătesc în prezent un proiect de aviz pe care vă supune atenției noastră. Răgazul care mi-a fost acordat este foarte scurt și vom încerca să vă oferim acest proiect de aviz în toate uh, versiunile lingvistice. Comisia a publicat recent un raport privind simplificarea uh, cercetării. Acest document privind dezvoltarea și inovarea permite Uniunii Europene să facă față provocărilor din următorii ani. Crearea de locuri de muncă uh, importante, acesta în dezvoltarea capacității de inovare a economiilor regionale și în contribuția acestora la creșterea, la dezvoltarea europeană. Uniunea Europeană dispune de mai multe instrumente pentru a încuraja cercetarea și dezvoltarea Principalul instrument este al, program, al șaptelea program cadru pentru cercetare și dezvoltare pe CRD, care alocă peste 7 miliard, 50 de miliarde de euro pentru activitățile de cercetare fundamentală și de dezvoltare tehnologică pentru perioada 2007-2013. Totuși, eficiența acestui instrument este limitată de complexitatea punerii sale în aplicare. Procedurile sunt greoaie și complicate, și aceasta constituie un handicap pentru activitățile de cercetare care au nevoie de mai multă flexibilitate și reactivitate pentru a transforma rapid rezultatele în inovații concrete. Comisia Europeană propune un anumit număr de simplificări tehnice în această direcție. Aș uh, da exemplu ameliorarea apelului de uh, oferte, uh, finanțarea la nivel european și național, extinderea recursului la metoda costului mediu pentru a evita contabilizarea separată a fiecărui uh, punct, introducerea progresivă a remunerării în funcție de rezultate. Salut aceste propuneri care, consider eu, vor permite facilitarea uh, punerii în aplicare a acestui proiect. PCRD, instrumentul de cercetare și dezvoltare al Uniunii Europene, trebuie să treacă printr-o clarificare, un proces de clarificare în amonte. Acest raport, care va fi examinat în cadrul comisiei noastre, uh, și colegul nostru Lambert Weiser a subliniat importanța acestui instrument și a altor instrumente europene pentru coeziune, cercetare și inovare, mai ales în acest al șaptelea program, și respectiv competitivitate. Sunt întru totul de acord cu recomandările făcute de el. Voi preciza de asemenea în avizul nostru că este esențială dezvoltarea unei abordări integrate a instrumentelor de cercetare pentru o mai bună eficientizare. Aș insista de asemenea asupra dimensiunii teritoriale a acestui PCRD, Program Cadru de Cercetare și Dezvoltare. Trebuie să încurajăm punerea în aplicare a unor programe de cercetare sunt de părere că trebuie dată mai multă greutate obiectivelor de cooperare teritorială europeană în cadrul politicii de coeziune în ceea ce privește acțiunile legate de inovare. Aș propune de asemenea recomandări privind guvernanța acestui al șaptelea program cadru de cercetare și dezvoltare, pentru că nivelul regional este cel mai bun pentru a stimula cercetarea și inovarea, mai ales ca urmare a proximității între universități, organisme de cercetare, întreprinderi mari și uh, mici. La nivel local, de exemplu, se pot dezvolta anumite activități capabile să creeze sinergii între actorii implicați plecând de la nivelul cercetare și până la punerea pe piață a rezultatelor acesteia. Insist asupra motorului regional și local, încurajarea inovării care trebuie să fie asociată cu punerea în aplicare a programului cadru de cercetare și dezvoltare. Trebuie să acordăm mai multe responsabilități autorităților regionale privind confinanțarea pe termen lung. Și acest al șaptelea program se bazează pe ideea de parteneriat și pe fiabilitatea financiară a diferitor parteneri trebuie să restrângem cheltuielile publică, publice, motiv pentru care cofinanțarea trebuie să rămână o regulă, mai ales în cadrul cogestiunii. În acest context, este primordial să clarificăm obiectivele celui de-al șaptelea program cadru de cercetare și dezvoltare. Trebuie să avem un impact concret asupra activității economice și asupra creării noilor locuri de muncă. Nu ne putem permite să uh, cheltuim fondurile publice fără a stimula competitivitatea. Insist, deci, uh, asupra necesității de a concentra finanțarea acestui al șaptele program cadru asupra programelor de excelență și de mare amploare. Este vorba despre instrumentele europene de încurajare a cercetării. Ele sunt în joc și activitățile noastre vor avea efecte pozitive pe întreg teritoriul Uniunii Europene, oricare ar fi nivelul de dezvoltare științifică actual al regiunilor. Proiectul de excelență nu înseamnă că trebuie să dăm deoparte orice alt proiect. Acest aviz se adresează și Comisiei um, și altor comisii care au ca scop uh, dezvoltarea regională. Este vorba despre uh, activități de sinergie, de guvernanță, de descentralizare prin acest al șaptelea program cadru. Acesta am vrut să spun în legătură cu uh, avizul prezentat. Mulțumesc! Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult! Acum deschidem discuțiile. Domnul Van Nistelrooy, aveți cuvântul. Mulțumesc! Domnul Cadec a făcut aici niște afirmații cu care sunt de acord. Nu trebuie să uităm ce sarcini avem și anume să nu scăpăm niciodată din vedere dimensiunea teritorială. Am două remarci. fondurile care sunt cheltuite pentru cercetare. Ne, Comisia Europeană ne spune că este vorba de 50 de miliarde pentru infrastructura de cercetare. Și aici mă gândesc mai ales la tehnologia de nivel înalt. Când vorbim despre inovații, însă, vedem că suma crește și se ajunge la 85 de miliarde. Și iată, vedem aici cum se corelează cele două instrumente lucru care ne arată că printr-o simplificare și corelare, cele două instrumente funcționează mai bine. Am intervenit deja cu privire la documentul referitor la sinergii și acum trebuie să vedem concret ce se poate face în practică. Problema este că în această perioadă de programare, 2007-2013, participarea companiilor, mai ales a IMM-urilor, este una în scădere. Lucrurile au ajuns să fie atât de complexe și de dificile încât IMM-urile nu mai pot face față tuturor cerințelor. Mai există apoi și criteriile de excelență care trebuie avute în vedere. Prin urmare, trebuie să ne gândim puțin la toate aceste aspecte și la posibilitatea de a organiza, într-un fel sau altul, un ghișeu unic pentru ca lucrurile să fie mai ușoare pentru aceste IMM-uri. Există niște proiecte foarte bune care ar putea să fie puse în derulare. E vorba despre uh, deschiderea spre o inovație. Există universități, există companii de mari dimensiuni care participă la proiecte, însă asta nu înseamnă că trebuie să scăpăm din vedere și partenerii mai mici. Aportul nostru, în calitate de comisie regii, trebuie să se axeze nu doar pe cercetarea teoretică, ci și pe caracterul aplicat al acestor activități de cercetare, care duce la niște rezultate concrete. Și aici apare aspectul teritorial, care este important de subliniat. Prin urmare, cred că ar trebui să formulăm niște amendamente în această direcție. Lucru foarte important Documentul este unul foarte bun și este foarte bine subliniată importanța colaborării cu universitățile. Sunt sigur că raportorul urmează direcția corectă, însă niciodată nu trebuie să scăpăm din vedere dimensiunea teritorială. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest document. Mulțumesc. Mai există alte comentarii? Dacă nu, Iată că dorește să intervină cineva. Vă rog. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich uh, kann den Vorredner sehr... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt de acord cu multe dintre cele spuse de antevorbitorii mei. Cofinanțarea, de exemplu, este important ca aceasta să rămână o regulă și mm, mai ales în ceea ce privește accesul la mm, proiectele de mari dimensiuni sau de excelență. Însă, am anumite rețineri în ceea ce privește aceste proiecte, mai ales în Europa Centrală, din Austria, de exemplu, de unde vin eu, există multe IMM-uri. În Linz, de exemplu, funcționează Megatronic și fac o treabă foarte bună. Însă nu se bucură de nici un fel de sprijin pentru proiecte majore și cred că e bine că ați subliniat această dimensiune. Și e important să subliniem și capacitatea inovatoare a IMM-urilor. Într-adevăr, un lucru care trebuie introdus în procedură, ca aceasta să devină mai accesibilă pentru IMM-uri. IMM-urile fac o treabă foarte bună, însă datorită poverii administrative foarte mari, în foarte multe cazuri renunță să se mai implice. Mulțumesc. Președintele, mai există și alte comentarii? Dacă nu, atunci uh, așteptăm răspunsul din partea raportorului la intervențiile de până acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat ceea ce au de spus colegii mei. Vreau să îl liniștesc pe colegul Dian. Austria, e adevărat, am precizat că era vorba despre promovarea proiectelor de excelență, însă am precizat de asemenea și citez Oricare ar fi nivelul de dezvoltare științifică actual, asta înseamnă că nu vom exclu exclude în totalitate celelalte proiecte, însă trebuie să ne concentrăm asupra acestor proiecte de excelență. Pe de altă parte, aspectul regionalizare este important, aspectul parteneriat este, după părerea mea, foarte important la rândul lui și, de asemenea, nu am vorbit despre aceasta, însă introducerea progresivă a remunerării rezultatelor este un aspect important. În orice caz, vă mulțumesc pentru intervențiile noastre, dragi colegi. Thank you very much. Mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 13. Chestiuni diverse. Domnul Van Nistelrooy. Sunt foarte interesant de agenda președinției belgiene în ceea ce privește domeniul nostru de expertiză. e foarte ușor să uh, discutăm cu ei de această dată și aș vrea să um, știm care este agenda pe care o au, fiindcă am auzit că există un mare accent pus pe dezvoltare urbană, coeziune, cercetare, lucru foarte important. Domnul președinte, da, vom trimite aceste documente. Mulțumesc. Înainte de a suspenda ședința, aș dori să vă aduc la cunoștință o mică schimbare referitoare la punctul 10. După cum știți, v-am anunțat că data limită pentru depunerea amendamentelor este 28 iunie. Acest termen se modifică de la 28 la 29 iunie. Sunteți de acord? Se pare că nu se opune nimeni. Vreau să vă mulțumesc pentru participare. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Doriți să spuneți ceva? Doriți să interveniți? Întreabă președintele. Vă rog. Am vrut doar să ne luăm rămas bun în numele președinției spaniole și să mulțumim Comisiei pentru Dezvoltare Regională din Parlamentul European. Am avut o colaborare foarte interesantă. Uh, am vrea să mulțumim, domnule președinte Hubner, tuturor deputaților, reprezentanților grupurilor politice în numele președinției Consiliului. Uh, ne-ați sprijinit foarte mult în ceea ce privește realizarea obiectivelor uh, președinției spaniole. Mulțumim și sperăm să existe o continuare a acestei colaborări și pe viitor. Mulțumesc! Domnul președinte, în numele Comisiei doresc și eu să vă mulțumim.